Uh, I will address the issues that you've asked me to address. Mulțumesc, domnule președinte. Am să mă refer la uh, ceea ce mi-ați cerut, dar vreau întâi să spun trei lucruri. După cum ați spus, au avut loc o serie de atacuri, cinci atacuri în ultima lună în statele noastre membre și cred că cu toții dorim să ne oprim un moment și să ne gândim la cei care au fost rănit sau și-au pierdut viața în aceste atacuri. În al doilea rând, salut programul pentru această după-amiază, dar cred că suntem cu toții de acord că migrația și securitatea er, au fiecare um, propriile provocări și nu ar trebui să fie amestecate um, ca și cum ar fi uh, un singur chestiu- o singură chestiune. Uh, nu e vorba de un singur concept, acesta e mai degrabă vederea populiștilor. Sunt 100% de acord cu vorbitorii din ultima sesiune care au afirmat că integrarea eficace, politicile bazate pe respectul valorilor noastre, sunt esențiale pentru combaterea extremismului violent și a radicalizării, asigurând astfel securitatea în comunitățile și în statele noastre membre. Însă, o parte esențială a problemei o reprezintă și consolidarea securității la frontierele noastre externe și consolidarea securității și a cooperării în spatele frontierelor noastre. În ceea ce privește frontierele, statele membre sunt cele care trebuie să-și asume responsabilitatea de a proteja colectiv frontierele, dar trebuie să facem tot ce putem pentru a le susține. În octombrie anul trecut am înființat paza de coastă și de frontieră europeană. Ați auzit despre munca lor și în ultimele 18 luni au făcut progrese excelente, astfel încât um, avem mai multe grupări de pază de frontieră și de coastă um, localizate în diverse locuri la frontierele externe care ajută um, forțele care erau deja acolo. Pe lângă returnarea migranților ilegali, Agențiile, de asemenea, oferă asistență autorităților pentru aplicarea legii în lupta împotriva criminalității transfrontaliere. Am văzut cu toții raporturi, rapoarte despre luptătorii străini care încearcă să se infiltreze uh, în forțele noastre. Am întărit uh, forțele din Grecia și din Italia, nu doar în Agenția pentru Paza de Coastă, ci și Uh, prin ajutorul uh, Europol pentru autoritățile naționale. Mai general, așa cum a spus și domnul președinte, am reușit să îmbunătățim cunoștințele despre cei care intră și ies din Uniunea Europeană cu revizuirea codului frontierelor Schengen. Toți cei care intră și ies din Uniunea Europeană sunt verificați uh, în mod sistematic, e o verificare de rutină care utilizează uh, baza de date cea mai importantă a Europol. După cum a spus și domnul președinte, lupta împotriva criminalității transfrontaliere necesită cooperarea între autoritățile statelor membre cu susținerea centrului uh, pentru uh, contrabandă și pentru introducerea de migranți de la Europol și reprezentantul Europol vă va spune mai multe despre aceasta mai târziu. Trebuie să ne creștem și cooperarea cu țările terțe. În ianuarie am publicat o comunicare cu privire la ruta um, de pe centrul uh, central mediteraneană, um, în care vorbim tocmai despre eforturile de a contracara introducerea ilegală de migranți pe această rută. Și mă bucur că uh, domnul contramiral uh, este alături de noi și poate să ne spună mai multe. Mai multe state membre au reintrodus controle temporare la frontiere. În acest an, la începutul acestui an, Comisia a recomandat ca până în noiembrie să fie desfințate aceste controle și pentru a facilita um, eliminarea treptată a acestor controle, am prezentat măsuri de de intensificare a cooperării polițienești în întreaga zonă euro, inclusiv în zonele de frontieră. De asemenea, încurajăm statele membre să consolideze cooperarea transfrontalieră uh, polițienească prin patrole, patrule comune și printr-un uh, schimb de informații transfrontalier îmbunătățit. Schimbul de informații consolidarea cooperării noastre între statele membre este un element esențial în consolidarea securității noastre. Acest lucru necesită un schimb de informații la toate nivelurile între statele membre, agențiile Uniunii Europene, autoritățile de aplicare a legii, autoritățile judiciare și agențiile de informații. Avem o serie întreagă de instrumente legislative și de sisteme de partajare de informații care să susțină autoritățile uh, care trebuie să asigure uh, frontierele. Avem sistemul de informații Schengen, de rețeaua PRUM. Um, de asemenea, în curând vom avea și aplicarea directivei privind release cu numele pasagerilor uh, și ultimele directive, între care cea mai recentă, cea pentru combaterea terorismului. Acestea vor consolida cadrul de lucru pentru combaterea terorismului. Agențiile europene, în special Europol, joacă un rol crucial în facilitarea schimbului de informații. Cu toate acestea, fără îndoială, mai sunt multe de făcut. Am făcut uh, mai multe propuneri pentru a îmbunătăți sistemele de informații existente sau pentru a aborda lacunele. Am propus uh, Uh, modernizarea sistemului de informații Schengen pe baza informațiilor pe care le avem. Vrem să creștem schimbul de informații în Europa cu privire la um, infracțiunile teroriste și să extindem utilizarea datelor biometrice. Acestea vor oferi susținere ofițerilor de frontieră și uh, patrulelor de uh, frontieră care fac eforturi să ne apere frontierele și mă bucur că vom avea o contribuție în acest sens mai târziu în discuție. Adoptarea sistemului de intrare și de ieșire și a sistemului ETIAS vor consolida, cred eu, și mai mult informațiile pe care le avem despre cei care intră și ies din, uh, de pe teritoriul european. Și sunt recunoscător domnului președinte pentru eforturile sale pe acest dosar și sper că, așa cum a spus și dânsul, vom reuși să păstrăm termenele limite. Am discutat cu unii dintre dumneavoastră deja despre ETIAS și am vorbit despre importanța sa pentru securitatea noastră și pentru o politică a vizelor care să fie eficace și pe viitor. Și vreau să vă îndemn încă o dată să ne ajutați pentru ca ETIAS să devină operațional cât mai repede posibil. Să vă spun câteva cuvinte și despre inter interoperabilitate. După cum știți, am înființat un grup de experți cu privire la sistemele informatice și la interoperabilitatea acestora, care să evalueze modul în care putem să ne asigurăm că sistemele noastre informatice colaborează mai bine și pentru a elimina um, lacunele de comunicare. Grupul a prezentat recomandările finale în acest an și propunerile pentru o singură interfață europeană de căutare trebuie să fie susținută de uh, un registru de identități și de instrumentele necesare și acestea pot să fie uh, opera, pot să devină operaționale respectând toate normele uh, europene. Comisia a adoptat aceste constatări și a propus uh, modul de acțiune pe viitor. În primul rând, propunem să colaborăm cu dumneavoastră pentru a închide toate dosarele uh, pe care lucrăm acum referitoare la schimbul de informații și la sistemele de informații. Săptămâna viitoare vom uh, înainta măsuri pentru a consolida agenția EULISA, al cărei director este aici alături de noi, și de asemenea pentru a consolida sistemul european de um, de caziere judiciare. De asemenea, trebuie să facem eforturi în continuare pentru a ajunge la interoperabilitate de plină. Dacă reușim să încheiem toate dosarele la care lucrăm, vom putea să prezentăm propuneri legislative privind interoperabilitatea la începutul anului 2018. Securitatea cetățenilor noștri, domnilor și domnilor, este un obiectiv comun al nostru și aștept să colaborez cu dumneavoastră și astăzi și în săptămânile și lunile care vor urma în acest scop. Mulțumesc! Señor comisario, por sus palabras siempre... Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru uh, declarația atât de interesantă și pertinentă. Și acum dăm cuvântul uh, specialistului numărul 1 de aici, de la uh, Parlament, uh, domnul Carlos Coelho. Precisamos de uma ação coordenada para resolver os desafios no âmbito da migração e da segurança e devemos. Domnule președinte, este important să discutăm despre provocările la adresa securității și a libertăților. Spre deosebire de ceea ce spun unii, care spun că Schengenul ar fi o problemă, nu este deloc adevărat, atât dacă vorbim despre democrație cât și despre terorism. Schengenul ne ajută și trebuie să rezolvăm problema instrumentelor care nu sunt bine implementate, să definitivăm uh, legislația și să ajungem la un nivel de coordonare mai bun la nivel european. Sistemul de informații Schengen, SIS, este sistemul uh, cel mai bine utilizat și cel mai mult utilizat la nivelul Uniunii, care ne aduce mai multă securitate. Iată de ce noi încercăm să-l adoptăm la noile dificultăți. Através de novos alertas, o SIS traz novas ferramentas para o combate ao terrorismo e ao crime grave, através de mais informação biométrica e da obrigação de partilhar informação relacionada com o terrorismo, incluindo os foreign fighters. O SIS terá novas ferramentas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 Muchas gracias, Carlos, por decir tanto. Mulțumesc, Carlos, pentru că ai spus atât de multe în atât de puțin timp și acum dăm cuvântul uh, uh unei uh, uh, primărițe din Ungaria, Ana Mahiar. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Eu reprezint o regiune care se află la frontiera cu Serbia o frontieră care reprezintă frontiera externă a Uniunii Europene. Oamenii politici uh, știu de decenii că trebuie să respectăm aspectele umanitare, însă în același timp trebuie să asigurăm și o viață sigură cetățenilor noștri. Trebuie să ținem cont și de acele persoane care uh, refuză să uh, se lase amprentați și care uh, pretind că ar veni din țări distruse de războaie. Deseori e vorba de persoane care vin din Bangladesh sau din Pakistan. Țara noastră insistă asupra faptului că trebuie să se facă o diferențiere între migranții economici și adevărații refugiați. Și aceasta este o decizie suverană a fiecarei țări în parte. Fiecare stat membru trebuie să hotărească pe cine dorește să primească. Protecția frontierelor Schengen reprezintă o adevărată obligație pentru Ungaria Trebuie să protejăm persoanele care cer azilul, dar în același timp trebuie să împiedicăm trecerea frontierelor. Iată de ce am cheltuit 650 de milioane de euro cu această sarcină. În felul acesta, Ungaria își aduce contribuția la gestiunea crizei migranților și facem apel la dumneavoastră să recunoașteți eforturile noastre. Trebuie să dați dovadă de solidaritate și față de noi care protejăm frontierele. Iată mesajul pe care dorim să-l transmitem la Bruxelles. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă. Și acum am să dau cuvântul uh, directorului ajunct uh, al Europolului, domnul Martinu. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor! Aș vrea să susțin și să completez uh, ce a spus domnul comisar King. Ce am văzut uh, în uh, dosarele noastre a fost că uh, contrabanda cu migranți, practic, este una din cele mai profitabile la ora actuală și, de asemenea, o piață foarte sofisticată. Profiturile generate sunt în jur de 3 miliarde de euro din estimările noastre. Grupările organizate uh, sunt operaționale și în alte domenii și uh, se confruntă cu riscuri destul de scăzute. Pe de altă parte, pentru victimele lor, pentru migranți, între care și uh, copii, uh, pericolul este foarte mare și numărul de morți este foarte mare. Se utilizează rețelele de socializare uh, la un nivel foarte sofisticat și uh, legături puternice cu DHP. Noi uh, susținem și autoritățile competente din uh, uh, țările membre. Încercăm să facem ca activitățile ilegale să fie mai puțin profitabile pentru acești traficanți. Și în cadrul răspunsurilor politice la această criză am înființat centrul de monitorizare a migranților în urmă cu un an. Avem o cooperare foarte strânsă cu Frontex, EASO, UNAFORMAT, Interpolul. Am participat la conceptul de hotspot lansat de comisie. Am trimis oameni în Grecia pentru a identifica potențial teroriști și toată această cooperare întărită a dus deja la uh, uh, mai multe proiecte de succes care au fost susținute de Europol. Avem uh, 50.000 de traficanți care sunt înscriși în baza noastră de date și avem 60 uh, de acorduri de cooperare sau proiecte de cooperare. Am inițiat 2000 uh, de cazuri într-un an. Deci, iată o muncă cu totul deosebită a colegilor noștri. Sunt doar 23 de oameni. E practic uh, cât o circă de poliție într-un stat membru. Încă două comentarii pe care aș vrea să le fac. Interoperabilitate. Trebuie să ne gândim la un acces mai eficient uh, pentru Europol la uh, bazele de date. Aceasta ar susține activitatea noastră de anchetă față de traficanți. Un exemplu în acest sens uh, ar fi participarea la Eurodac și înființarea unui departament pentru victime a, în rândul minorilor, care ar trebui să fie înființată și la Europol. În ceea ce privește declarația de la Malta, am primit sarcini noi, deosebite, în special pentru o, um, un schimb de informații mai bun între parteneri, între agențiile de aplicare a legii, forțele uh, armate și celelalte instituții, pentru a ne centra în special pe sinergii posibile la nivelul UE și, de asemenea, cooperarea cu Uh, misiunile uh, CSDP. În concluzie, suntem pregătiți uh, să ne asumăm aceste sarcini, să cooperăm, însă avem nevoie și de resursele necesare și uh, previziunile bugetare pentru 2018 nu prea se potrivesc cu aceste cerințe. Aș vrea totuși să mulțumesc Parlamentului și celorlalte instituții europene pentru susținerea din ultimii ani. Vă mulțumesc! Muchas gracias a usted, Aldrich. Transmita mis saludos a, a Rob, al director. Mulțumesc foarte mult. Și acum am să dau cuvântul domnului Fabrice Legeri, uh, directorul Frontexului. Vă rog. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru invitație. Așa cum a spus și domnul comisar King, Agenția Europeană pentru Paza de Coastă și Frontieră poate acum să contribuie la securitatea frontierelor noastre externe. Vreau să transmit două mesaje aici. Primul este acela că cu noul mandat pe care l-am primit, am devenit un actor de securitate al Uniunii Europene și deci putem să cooperăm mai bine cu autoritățile de aplicare a legii, cu instituțiile de poliție naționale, dar desigur și cu Europol. Avem noi posibilități, uh, putem să colectăm date personale în decursul uh, operațiunilor noastre comune, uh, la frontierele externe putem să colectăm date personale care sunt partajate cu Europol, cu poliția locală și care pot contribui la anchetele poliționești și la cele penale. Am recunoscut, de asemenea, suntem recunoscuți uh, prin noul mandat ca și actor care contribuie la cooperarea vamală și uh, am dezvoltat uh, uh o serie de uh, documente privind uh, uh, faza de coastă. Uh, Așadar, Frontex poate colabora mai bine acum cu partenerii pentru a contribui la lupta împotriva criminalității și pentru ca frontierele externe să nu fie folosite ca un fel de filtru de securitate, pentru că dorim să consolidăm securitatea spațiului de securitate, libertate și justiție. O remarcă în ceea ce privește interoperabilitatea. Lucrurile merg în direcția bună și uh, portalul unic de căutare menționat de domnul comisar King va fi revoluționar și ne va ușura mult munca. Acum trebuie să co cooperăm mai mult în acest domeniu și avem deja proiecte comune cu EULISA și cu Europol și cu Comisia și cred că facilitarea accesului agențiilor europene la date va susține statele membre în asigurarea uh, unui spațiu sigur pentru cetățeni. Sintesis. Vă mulțumesc foarte mult pentru această sinteză și acum am să dau cuvântul prietenei mele, doamna Caterina Cinici. Grazie, grazie Presidente e signor Commissario. I temi della eh, Mulțumesc. sicurezza sono sicuramente le... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Subiectul securității și migrației sunt provocările cele mai importante cu care se confruntă Europa în acest moment și care trebuie abordate pentru că e nevoie să consolidăm frontierele, dar în continuare rămâne un risc foarte ridicat de atacuri teroriste, pentru că avem cetățeni care se întorc din zonele de conflict și există posibilitatea ca zona Schengen să fie penetrată de unii dintre acești uh, luptători străini care se ascund printre migranți și așa mai departe. Deci avem nevoie de controle externe la frontierele Schengen, um, verificările trebuie să fie riguroase, sistematice, dar aceste uh, controle, sigur, trebuie să nu cauzeze niciodată efecte disproporționate uh, asupra libertății de circulație a cetățenilor europeni. Deci statele membre trebuie să colaboreze. Asta implică un schimb de informații utilizând uh, bazele de date pentru acest lucru. Sistemul uh, ETIAS, sistemul de intrare-ieșire, uh, Uh, ele sunt necesare, dar statele membre trebuie să aibă și noi modalități de a face schimb de date, cum ar fi uh, PNR-ul, și trebuie să folosească pe deplin sistemele existente um, până când sistemele devin, devin mai eficace și mai uh, interoperabile. Și de asemenea trebuie să facem mai multe eforturi în combaterea organizațiilor infracționale care gestionează traficul de ființe umane, mai ales în Mediterană. E inacceptabil ca oamenii care fug de situații de conflict, de persecuție, care scapă din situații în care viața lor este uh, în pericol și apoi cad pradă exploatării uh, drepturile lor de bază sunt încălcate, sunt supuși la violență, violență împotriva femeilor, a copiilor. Trebuie să reacționăm, să folosim instrumente mai eficace, uh, pentru că Singur că terorismul uh, este finanțat de traficul de ființe umane. Mulțumesc, uh, Caterina, și acum va lua cuvântul Elias Ceacis din partea Națiunilor Unite, Biroul pentru Droguri și Criminalitate. Ladies and gentlemen. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. E nevoie de o rețea ca să combați o rețea, noi așa spunem. Să te ocupi de infractori care fac profit de pe urma acțiunilor lor, presupune înțelegerea motivelor pentru care funcționează aceste rețele. Uniunea Europeană este semnatarea pactului uh, Convenției de la Palermo cu scopul de a combate traficul de persoane și obiectivul nostru este să gestionăm uh, această misiune în Uniunea Europeană, dar uh, rutele traficanților nu se limitează la regiune și trebuie să ținem cont și de ce se întâmplă în uh, țările sursă, în țările de pe traseu, unde se strâng banii și unde au baza organizatorii. chiar dacă nu avem uh, rețele, chiar dacă nu avem acorduri bilaterale cu statele de tranzit, uh, reușim în cadrul Convenției de la Palermo să colaborăm cu ele. Și astfel putem combate rețelele de traficanți de persoane. Doamnelor și domnilor, profitul stă în centrul acestei infracțiuni de trafic de migranți. De aceea uh, aplicăm principiul follow the money, urmăriți banii. Urmărim fluxurile financiare și confiscăm activele uh, corelate cu uh, aceste activități. Și credem că trebuie trebuie să uh, înțelegem mai bine și să investigăm sistemele de tip hawala legate de rutele de migrație. Și urmărirea fluxurilor financiare va fi foarte utilă în demontarea acestor rețele. Mulțumesc pentru atenție. Nu, noi vă mulțumim dumneavoastră pentru această contribuție și acum am să dau cuvântul vicepreședintelui din partea Camerei Reprezentanților din Cipru, domnul Demetriu. Vă rog. Mulțumesc, domnule comisar. Întărirea securității interne a Uniunii este un punct asupra căruia suntem cu toții de acord pe măsură ce fluxul migratoriu este în creștere către Uniune și nivelul de amenințare este de asemenea în creștere, în special în ceea ce privește terorismul. Am văzut-o în ultima vreme foarte bine. De aceea este fundamental să utilizăm în mod eficient informațiile de calitate. Paza de coastă este o, un element esențial în acest lanț pentru a putea identifica eventuale amenințări utilizarea tehnologiei, unificarea sistemelor, unificarea sistemelor între statele membre este esențială pentru a lupta împotriva acestor riscuri. Companiile din domeniul tehnologic trebuie și ele să-și aducă contribuția. Pentru că teroriștii se coordonează pe rețelele de socializare. Trebuie să ajungem la un echilibru între principiile fundamentale ale Uniunii, care reprezintă elemente esențiale și libertatea de circulație nu trebuie să fie călcată în picioare. Iată de ce Cipru susține din toate puterile inițiativele la nivel legislativ și operațional, cum ar fi, de exemplu, pachetul frontierelor inteligente, înființarea corpului de pază de coastă european și sistemul de intrări și ieșiri. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Am să dau cuvântul acum uh, coordonatoarei uh, la nivelul UE împotriva traficului cu persoane, doamna Maria Vasiliau. Thank you very much. Thank you for giving me the floor. Uh, mulțumesc foarte mult, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Aș vrea să mă concentrez mai mult pe traficul de persoane. În este singura formă de crimă organizată stipulată în Carta Drepturilor Fundamentale ca încălcare gravă. Și cred că acest uh, lucru trebuie să nu-l uităm. Avem un cadru de politici foarte cuprinzător la nivelul Uniunii Europene. Dimensiunea externă a traficului de persoane stă în centrul politicilor, însă încă cu mult înainte de criza migrației. Și în acest context urmărim îndeaproape aproape munca pregătitoare a conferinței de nivel ONU pe tema pactului global de combatere a traficului de migranți. Știm că uh, au fost abordate provocări de securitate care au un impact foarte important asupra acestui fenomen global. Dar aș vrea să subliniez un lucru. În Uniunea Europeană, tendințele sunt foarte consecvente în ultimii 6-7 ani iar uh, Europolul este uh, sursa noastră de informare cea mai importantă pe această temă. Două treimele traficului de persoane sunt cetățeni europeni și două treimi din traficanți, ceea ce e foarte important. Mă iertați, o să încerc să uh, scurtez. În ceea ce privește criza migrației, traficanții explo exploatează tot mai mult această criză pentru a-i ținti pe cei mai vulnerabili, femeile și copiii. Și aș vrea să vă dau un exemplu. UNICEF-ul ne arată că un număr tot mai mare de femei și copii din Nigeria sosesc prin Libia. 11.000 de fete și uh, femei în 2016, de două ori mai multe decât în 2015, de 25 de ori mai mult decât în 2013. 80% sunt victime ale traficului uh, cu scopul exploatării sexuale. Și Europa uh, în Europa se știe că traficanții abuzează tot mai mult de sistemul de azil, inclusiv în hotspot-uri. Victime ale exploatării sexuale uh, dispar din centrele de primire după ce sosesc acolo. Uh, vin niște persoane să le ia care pretind că sunt rudele lor. La ora actuală, noi încercăm să uh, creăm o legătură între acest fenomen și alte forme de infracționalitate. Iar la Consiliul Europei avem un grup de lucru care se ocupă de acest subiect. Cred că trebuie să avem uh, claritate în uh, concepte, în, pentru că traficanții de persoane și cei care introduc ilegal migranți nu sunt unii și aceiași. Uh, traficul de persoane este o uh, prioritate pentru SOPCA 2017. Uh, și trebuie să uh, ținem cont de ambele fenomene pentru că ele merg dincolo de migrație și afectează Uniunea Europeană în alt mod. Și aș vrea să spun că uh, la ce ar trebui să ne gândim în legătură cu fenomenele de migrație este că acestea, uh, traficul de persoane și introducerea ilegală de migranți sunt infracțiuni și ca să le eradicăm trebuie să urmărim fluxurile de bani. Și aș vrea să închei cu un exercițiu matematic. 11.000 de fete și femei din Nigeria, 10.000 de abuzuri pe zi, 30 de euro per abuz, 350 de zile pe an, să zicem înmulțit cu 11.000 și acesta e doar vârful icebergului. Mulțumesc! Gracias, señora. Vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră atât de importantă și pentru mărturia pe care ați adus-o aici. Am să dau cuvântul unui alt coleg din Parlamentul Irlandez, domnul Gerard Branhar. Vă rog. Eh, eh, thank you, eh, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, vorbim despre solidaritatea europeană și despre așteptările cetățenilor. Mă bucur că s-a spus că nu fiecare migrant este un terorist și nu fiecare terorist este un migrant. De fapt, trecutul recent ne-a arătat că majoritatea teroriștilor sunt crescuți pe teritoriul Europei. Totuși, un sistem pentru prelucrarea datelor migranților care vin în porturi este necesar, pentru că nu putem să ne dăm seama pe cine ducem în Europa. Nu se poate verifica exact uh, cine sunt persoanele uh, pe care le intervievăm, pentru că ei vin fără documente. Documentele, bănuiesc, le sunt luate de către traficanți sau nu au avut documente de la bun început ajung, uh, se, ofițerul întreabă cum îi cheamă și ei pot să dea ce nume vor, ce țară de origine vor și odată ce intră în sistem, devin responsabilitatea Uniunii Europene și a uh, forțelor de poliție din Uniunea Europeană. Și aici partajarea informațiilor este extrem de importantă. Dar nu putem să a, uh, ținem sub control și să știm exact a, mișcările ființelor umane. Deci, vă întreb cum putem să facem acest lucru. Sigur că oamenii aceștia vin cu niște nevoi extreme, ei fug din calea uh, sărăciei, uh, din calea conflictelor, din calea războaielor. Eu nu vreau să le limitez oportunitatea de a intra într-o zonă sigură, însă avem o problemă gravă și undeva cineva trebuie să-mi spună cum rezolvăm această problemă. Mulțumesc, domnule președinte. Gracias, colega. Vă mulțumesc foarte mult. Acum am să dau cuvântul uh, președintelui Eulisa Cungar-Cofer. Mulțumesc, domnule președinte. Știu este într-adevăr o dezbatere foarte interesantă și vreau să spun încă de la început că în Europa ne confruntăm cu o dublă provocare astăzi. În primul rând, uh, uh, vin din ce în ce mai mulți oameni aici pentru a căuta protecție și lucru și pe de altă parte, trebuie să oferim suficientă securitate cetățenilor europeni, respectând în același timp uh, libertățile uh, fundamentale, principiile pe care se bazează Europa. De aceea, cred că cel mai bun răspuns ar fi să susținem Schengen, pentru că libertatea de circulație este una din cele mai mari realizări de până acum ale Uniunii. Însă, pentru ca aceasta să devină realitate, trebuie să ne dăm seama că gestionarea migrației și securitatea internă depind 100% uh, de informații, de accesibilitatea la aceasta și la distribuția sau partajarea ei în condiții eficace. Deci asta trebuie să facem pentru a face față provocărilor de astăzi și de mâine, să întărim în primul rând schimbul de informații la nivel național și european. Interoperabilitatea ar trebui să fie implementată în toate aspectele sale pentru a permite o utilizare și mai eficientă a sistemelor informaționale existente și, în același timp, inițiative importante cum ar fi ETIAS sau altele ar trebui să fie întărite. Pentru a avea cât mai devreme o bună implementare a lor pentru a asigura uh, securitatea necesară și o bună gestionare a provocărilor de securitate. Bineînțeles, EULISA este în centrul acestor operațiuni și e nevoie de resursele necesare pentru a asigura succes și pentru a implementa toate aceste aspecte esențiale pentru a oferi răspunsuri necesare la provocările de securitate actuale și de viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! și am să dau cuvântul uh, prietenului meu, uh, Mario Mauro, senator italian, uh, dragă prieten. Îți mulțumesc pentru că ai venit aici și ministrul de apărare în același timp. Te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Senatul Republicii Italiene nu are uh, nicio îndoială în legătură, în conformitate cu anchetele din ultimii ani, în legătură cu legăturile uh, dintre uh, crimă organizată, organizațiile teroriste și traficul de persoane. Sunt fapte demonstrate, nu doar în urma arestărilor uh, de la Catania din 2013. Atunci 17 egipteni traficanți au fost arestați și nu uh, și-au putut uh, justifica prezența în, uh, într-o zonă de conflict dintre Pakistan și Afganistan. Mai este și povestea uh, persoanei sosite în Lampedusa uh, în 2011, care a fost apoi la originea atentatului de la Berlin. Acum câteva luni, serviciile italiene au arestat cetățeni kosovari la Veneția, uh, care uh, pregăteau un atentat au fost opriți cu câteva ore înainte de a-l comite. Însă uh, știm, pentru că am urmărit uh, toate fluxurile migratorii, că există legături ce pot fi demascate urmărind fluxurile financiare, legături între migrație și traficul de persoane și terorism. Îmi amintesc de ce a spus domnul Coelho la începutul sesiunii. Cred că dacă dorim un schimb de informații eficace, trebuie să lucrăm pentru a-l obține. Altfel nu se poate combate terorismul. Yes, Vă mulțumesc, Mario. Dau cuvântul acum unui reprezentant al uh, operațiunii Sofia, Mateo Solvini. was launched. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, această acțiune a fost uh, lansată uh, ca parte a răspunsului la problema migrației. Uh, în esența acestui mandat este uh, contracararea introducerii ilegale, uh, transportului ilegal de uh, migranți și combaterea traficului de ființe umane am reușit uh, să uh, prindem peste 450 de bărci și, de asemenea, uh, câteva zeci de traficanți de ființe umane și de persoane care transportau în mod ilegal migranți au fost predați în mâinile autorităților. Însă, de asemenea, noi ne ocupăm și de colectarea de informații ca parte esențială a activității noastre, ca uh, partea efortului de, uh, de uh, dezasamblare a rețelelor de uh, traficanți. Încercăm să înțelegem cum funcționează și care sunt căile. Uh, declarația de la Malta pune un nou accent asupra cooperării între agențiile de aplicare a legii. Noi avem o cooperare cu Europol, Eurojust, cu uh, direcțiile naționale antiterorism, uh, direcția antimafia din Italia și cu alte agenții. Am identificat domenii unde ne consolidăm eforturile comune. Așa cum a spus și domnul comisar King, uh, partajarea informațiilor trebuie să fie în centrul răspunsului nostru, colectiv. Recent, uh, operațiunea a semnat un acord uh, cu Marcom, cu partea de operațiuni maritime a NATO, um, acesta reprezentând începutul unei cooperări aprofundate cu NATO în acest domeniu. Poate că știți că un mare procent dintre migranții care trec Mediterana um, sunt introduși în mod ilegal uh, prin uh, Libia și majoritatea acestora uh, trec, uh, pleacă cu bărcile de pe o coastă care are aproape 50 de kilometri. Deci e foarte greu de controlată uh, această coastă și încercăm să ajutăm uh, autoritățile libiene să controleze această coastă și să uh, salveze vieți. Operațiunea Sofia de asemenea, oferă traininguri, formări. Suntem singura organizație care contribuie la punerea în aplicare a embargoului armat al ONU împotriva Libiei. Mulțumesc și am să mă opresc aici. Muchas gracias a usted, señor Fondini. Acaba de llegar y se ha sentado a mí. Mulțumesc. Tocmai s-a așezat lângă mine ministrul Suediei pentru Migrație și Justiție, domnul Johansson. Bun venit aici! În continuare să dau cuvântul colegei Ana Gomes. Mulțumesc. Principalul motiv pentru care vorbim astăzi despre securitatea internă într-o conferință despre migrație este nu pentru că migranții ar reprezenta o amenințare, ci uh, din cauza faptului că unele state membre nu se descurcă prea bine cu integrarea migranților. Și acesta este motivul care explică foarte multe din uh, ultimele atentate care au fost datorate uh, persoanelor uh, care locuiau acolo. Și asta pentru că a existat uh, foarte multă excluziune socială și, de asemenea, reducere a efectivelor de poliție și a forțelor de securitate. Deci poate că vorbim despre interoperabilitate, dar dacă nu avem forțe de securitate care să-i urmărească pe cei care sunt identificați deja ca suspecți, de, a, suspecți teroriști, degeaba este important ca statele membre să-și dea seama că dacă nu facem investiții în uh, găsirea unor soluții legale pentru a face față migranților și refugiaților, practic uh, stimulăm și dăm pe mâna traficanților. Și ei sunt, de fapt, cei care gestionează migrația, așa cum a spus deja domnul Gutiereș. De asemenea, uh, ce se întâmplă la centrele de detenție pe teritoriul nostru sau în Libia, de exemplu, Uh, reprezentantul Națiunilor Unite în Libia a spus acest lucru ieri aici la Parlament și practic uh, suntem complici la încălcarea drepturilor omului, la tortura de acolo, dar nu rezolvăm deloc problemele de la bază, probleme care au de a face cu politicile noastre care nu fac decât să, pro- să perpetueze uh, regimurile cleptocratice din Africa. Și în încheiere trebuie să spun că trebuie să monitorizăm și banii și să ne descurcăm mai bine noi și Comisia pentru ca statele membre să-și respecte angajamentele în ceea ce privește finanțarea terorismului și lupta împotriva spălării de bani, pentru că nu o fac. Mulțumesc, Ana, pentru că ai susținut ca întotdeauna ideile tale cu atâta claritate și voință. Am să dau cuvântul acum unui alt coleg din Parlamentul Elen, domnul Constantinos Caraglolis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să prezint uh, câteva uh, observații ca rezumat al situației în legătură cu ce se întâmplă și cu atacurile teroriste. Nu doar securitatea noastră, ci și viețile noastre sunt în pericol. Sunt de acord cu ce s-a spus mai devreme, s-au făcut multe prin directive, regulamente, noua carte pentru securitate, sistemul uh, Schengen de a doua generație și diferitele noi sisteme uh, Uh, puse în practică. Sunt măsuri importante, într-adevăr, însă acum realitatea este că Grecia este unul din cele patru state din Uniunea Europeană cu cel mai mare număr de solicitanți de azil. Deci unele state membre trebuie să nu mai privească situația în uh, acest mod uh, um, închis trebuie să înțeleagă că este necesar un sistem european de azil, un sistem european de returnări. Trebuie ca povara să fie purtată de întreaga Europa, nu de fiecare stat membru în parte, pentru ca autoritățile de securitate și de aplicare a legii să-și poată face treaba într-un mod cât mai eficient. Trebuie să avem uh, Uh, centre de primire și în state terțe, unde să se examineze cererile într-o, într-un climat de securitate și trebuie să avem o monitorizare adecvată a diferitelor uh, valuri de asemenea. Sunt de acord că este necesară interoperabilitatea între diferitele agenții de securitate. Trebuie să ne punem în comun informațiile, să lucrăm împreună. Avem nevoie, deci, de o abordare corelată din păcate, în multe state membre, inclusiv în Grecia, nu există o cultură a cooperării între autoritățile de aplicare a legii, serviciile de garantare a securității și așa mai departe. Avem un sistem fragmentat și deci am avea nevoie de o nouă abordare cu personal format în acest sens. Mulțumesc. Voi la palabra a Mulțumesc. Și acum ultimii doi vorbitori, pentru că domnul președinte Tajani tocmai vine spre hemiciclu. În primul rând, din partea Parlamentului uh, portughez, uh, Antonio Felipe. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Securitatea cetățenilor din UE este o chestiune fundamentală. Chiar aș spune un drept fundamental care trebuie asigurat de statele membre. Pentru asta e nevoie de cooperare, schimb de informații și resurse necesare. Însă aș vrea să adaug aici încă două comentarii. În primul rând, imigranții și refugiații uh, nu sunt cazuri de care să se ocupe poliția și n-ar trebui să fie văzuți ca delicvenți. Îngrijorările legate de securitate n-ar trebui să ne facă să-i stigmatizăm pe aceștia. Xenofobia și rasismul, care se bazează pe motive de securitate, sunt elemente care ar trebui combătute. În al doilea rând, Securitatea nu ar trebui să uh, justifice înființarea unui stat de securitate permanentă, pentru că o Europa care dorește să-și păstreze valorile și principiile trebuie să pună în echilibru securitatea și uh, lupta pentru libertățile și drepturile cetățenilor. Și aici îi includ pe toți cetățenii, indiferent de originea lor națională sau de credința religioasă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În încheiere, îi dau cuvântul uh, doamnei Simon Tinkomski din partea Parlamentului Polonez. Dziękuję, panie przewodniczący. Na początek pozostaje mi wyrazić żal, że... Mulțumesc, domnule președinte. E regretabil faptul că am ascultat cu atâta răbdare predicile domnului Juncker și a domnului Tajani, și ei nu și-au găsit timp să asculte părerile parlamentelor naționale, mai ales că parlamentele naționale vor avea un cuvânt uh, decisiv de spus în politica în domeniul migrației. Polonia se orientează după principiul uh, solidarității în uh, politica externă și în apărarea frontierelor Schengen. Avem cea mai mare frontieră Schengen de peste 11.000 de kilometri și Um, cheltuim 25 de milioane de euro pe an pentru a proteja această frontieră. Avem 30, 3200 de oameni care uh, lucrează în fiecare zi pentru asta. Sigur, în momentul în care uh, numărul de oameni a crescut, uh, numărul de oameni care doreau să treacă frontierele și cereau uh, azil conform convenție, Convenției de la Geneva, numărul respectiv a crescut de foarte multe ori și am intrat în dificultate. Am delegat peste 400 de ofițeri pentru a proteja uh, frontiera Schengen și din Grecia și Italia, dar nu vom fi de acord cu sistemul de uh, relocare pentru că nu va, crea, nu va soluționa problema, din potrivă va crea probleme suplimentare de securitate. Vrem să-i ajutăm pe migranți, dar nu ne vom orienta după principiul solidarității și asta, dacă asta înseamnă probleme. E... Vă mulțumesc. Vreau să vă spun că această întâlnire la nivel înalt a fost organizată de domnul președinte Tajani, și uh, domnul președinte a invitat parlamentele naționale să participe. În discursul introductiv al domnului Tajani uh, s-au prezentat elemente care mi s-au părut foarte pertinente. Vreau să vă mulțumesc acum pentru participare și suspendăm temporar ședința pentru că vom trece la o următoare etapă și anume la concluzii. Vă mulțumesc!